Proszę Państwa. Doamnelor și domnilor, în conformitate cu regula 12 din regulamentul de procedură și de asemenea în conformitate cu alte dispoziții relevante din același regulament de procedură, revine să, sarcina de a face un anunț privind pe candidații la funcția de președinte al Parlamentului European. În conformitate cu același regulament, nu vom discuta alte chestiuni astăzi. Am primit următoarele propuneri pentru funcția de președinte. Domnul Nirj Deva. V-am rugat să vă ridicați, stimate coleg. Domnul Nir Deva. domnul Martin Schulz. și doamna Diana Wallace. Candidații m-au informat că sunt de acord să candideze. Compoziția Parlamentului European o să o găsiți în procesul verbal a ședinței de astăzi. Și cu aceasta încheiem ședința de astăzi în conformitate cu regulile de procedură. Vă mulțumesc, ne vedem mâine.